Bonjour à tous. Bună ziua tuturor. Este prima conferință de presă din acest an. Vă doresc tuturor uh, un an foarte bun. Înainte de a intra în subiectele plenare, care sunt foarte importante, am vrut să îl invit alături de mine pe Malik Asmalik, primul vicepreședinte al grupului și Jean-Christophe Eugen, pentru a vă prezenta poziția Renew Europe privind uh, migrația. Acest subiect sigur nu este pe ordinea de zi, dar uh, deja de câteva luni în cadrul grupului Renew încercăm să construim o poziție comună. V-am spus de câteva ori că forța grupului nostru va veni din capacitatea noastră de a construi poziții comune și asta încercăm să facem pe anumite subiecte cheie pentru agenda europeană actuală. Astăzi suntem în măsură să vă prezentăm o poziție clară și în același timp globală pe acest subiect al migrației uh, la nivel de grup politic. Este un subiect uh, de mult uh, pe ordinea de zi europeană. Criza din 2015 a arătat că politica de azil și migrație europeană nu era în înălțimea uh, mizei, de atunci au existat câteva propuneri care s-au făcut, dar lucrurile încă nu avansează. Cred că un lucru este clar pentru toată lumea. E nevoie de un răspuns european. Nu putem să mergem numai pe abordări naționale pe acest subiect. Deci avem nevoie de un răspuns european și întrebarea nu este dacă vrem mai multă sau mai puțină migrație, ci mai degrabă care este capacitatea noastră de a gestiona în mod proactiv politica de migrație și de a avea o politică ordonată și organizată în ce privește migrația. Și asta este exact ce propunem prin documentul de poziție pe care vi-l prezentăm astăzi. O să-i las pe Malik și Jean-Christophe să prezinte pe scurt Pactul European pentru Azil pe care noi îl propunem, document pe care îl vom trimite șefilor de stat și uh, de guvern din Consiliu. În această după-amiază avem de asemenea o dezbatere în cadrul grupului nostru politic împreună cu uh, vicepreședintele Comisiei Margarita Schina și cu uh, comisarul Johansson, pentru că dorința noastră este nu numai să avem o poziție comună în cadrul grupului, dar și să stimulăm dezbaterile în instituții europene ca să găsim, așa cum spuneam, o soluție europeană. De o să-i las așadar pe Malik și Jean-Christophe, care au coordonat această activitate, să vă prezinte toate detaliile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Dacian! Suntem mândri să ne aflăm în fața noastră astăzi pentru a prezenta pactul grupului Renew în ce privește azilul și migrarea cu șase piloni principali politica europeană a migrației și perspectiva internațională, o politică de azil care funcționează, uh, întoarcerea și readmisia, următorul punct, uh, controlul frontierelor externe și o politică europeană de migrație coordonată și o politică de integrare coordonată. Noi credem că trebuie să aducem rezultate pe care cetățenii să le vadă și înțelegem că cetățenii europeni au preocupări când vorbim despre migrație. Am văzut criza din 2015 și uh, după părerea noastră, actuala politică de migrație nu este corespunzătoare condițiilor existente. Cum spunea Dacian, nu se pune întrebarea dacă trebuie să avem mai multă sau mai puțină migrație, ci de modul în care o controlăm. O să vă discut, o să vă prezint primii trei piloni și după aceea o să-l rog pe Cristof să prezinte cea de-a doua parte. Primul pilon, perspectiva internațională asupra migrației. Noi considerăm că Uniunea Europeană trebuie să-și crească eforturile de a construi parteneriate sustenabile cu țări terțe, parteneriate sustenabile uh, cu facilități de primire adecvate uh, și, de asemenea, să aibă politici de returnare și readmisie și de reintegrare eficiente, dar și să ofere mai multe căi legale de emigrație în Uniunea Europeană pentru a uh, elimina uh, pe cele ilegale și asta înseamnă o îmbunătățire a procedurilor de relocare și, sigur, lupta împotriva traficului de ființe umane și, uh, pentru că noi considerăm că este responsabilitatea noastră de a îi apăra pe oameni pentru că ei să nu cadă în mâinile criminalilor și ale mafiei, pentru că e vorba de o mafie. Despre asta e vorba, uh, care profită de dorința oamenilor de a avea uh, o viață mai bună. În fine, în ce privește imigranții ilegali, cred că politica noastră de azil trebuie să fie reformată. Al doilea pilon al viziunii noastre este o politică de azil care funcționează, care se concentrează pe responsabilități europene împărtășite în ce privește uh, primirea acestor ființe umane la frontierele externe. Asta înseamnă că vrem să vedem facilități europene de primire, un prim uh, uh, o primă rundă de uh, înregistrare a acestor persoane acolo, o securitate mai bună a frontierelor externe, dar și un efort de a uh, da unor oameni o șansă de a putea veni în Uniunea Europeană și dacă acest lucru nu este posibil, să existe o returnare coordonată a acestor persoane prin intermediul Frontex, de exemplu. Apoi, trebuie să îmbunătățim și calitatea procedurilor de azil și migrație, și inclusiv în statele membre, calitatea și viteza procesului, procedurilor. În al treilea rând, e vorba de responsabilitățile comune despre care vorbim în ce privește politica de readmisie, avem nevoie de coordonare foarte puternică la nivel european. Acum mult se face la nivel european, bilateral. Noi dorim să avem o mai bună coordonare la nivel european și asta înseamnă și acorduri de returnare și de readmisie cu țări terțe, care trebuie semnate și care trebuie și implementate. Și de asemenea, cred că putem îmbunătăți Uh, situația fiecărui stat membru și trebuie să avem nevoie de recunoașterea uh, comună a uh, deciziilor de întoarcere. Și acum îi dau cuvântul lui Jean-Christophe pentru partea a doua. Bonjour, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor! Al patrulea pilon este se referă la frontierele externe bine gestionate și pentru noi libertatea de circulație în uh, spațiul Schengen este una dintre principalele realizări. Asta înseamnă frontiere externe și absența frontierelor interne. Avem de aceea, nevoie de un uh, control mai bun la frontiere pentru ca spațiul Schengen să fie funcțional. În ceea ce privește frontierele, este responsabilitatea statelor membre și suntem conștienți de acest lucru. Însă Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de sprijin uh, printr-o prezență puternică a Frontex. Noi vrem de asemenea să accelerăm uh, eforturile în ceea ce privește operațiunile de salvare în Marea Mediterană, iar aceste mm, operațiuni de salvare nu trebuie să fie incriminate și nu trebuie să fie urmărite penal. Iar acest lucru este discutat frecvent în Parlamentul European. În opinia noastră, există o responsabilitate europeană și se pune problema uh, valorilor europene și de aceea trebuie să punem capăt uh, uh, pierderii de vieți omenești în Marea Mediterană. Sigur că în ceea ce privește azilul uh, și aceasta este competență națională, însă credem că putem să oferim o valoare adăugată în acest domeniu, având în vedere provocările democratice și deficitul de forță de muncă în Europa, este mm, acum nevoie de o uh, politică europeană privind migrația forței de muncă și avem nevoie de un rezervor de, de talente pentru a uh, asigura adecvarea între mm, competențe și piața muncii, pentru a genera prosperitate și competitivitate. Noi am preluat modelul canadian, în care folosesc deja acest rezervor uh, de talente și acesta ar trebui să fie disponibil tuturor statelor membre. Iar uh, procedura de aplicare ar trebui să fie una uniformizată. Un alt lucru important este că vrem să valorificăm uh, potențialul uh, refugiaților și solicitanților de azil bine integrați sau chiar um, a lucrătorilor legali din uh, economia gri și vrem să le valorificăm potențialul pentru economia noastră. Al șaselea pilon este o abordare durabilă privind integrarea. Mă refer aici la integrarea refugiaților și a migranților în economici um, pentru ca aceștia să dobândească abilitățile necesare. Este nevoie de investiții în acest uh, sens, atât uh, din partea uh, țărilor de origine, cât și din partea țărilor gazdă. Este nevoie de, este nevoie de mm, competențe lingvistice și de pregătire pentru migranți, astfel ca aceștia să se integreze pe piața muncii. Noi vrem ca uh, migranții să mm, se pregătească pentru integrare înainte de sosire și după sosirea în Uniunea Europeană. Aceștia sunt cei șase piloni propuși de Renew Europe. Aceștia ne arată că avem o abordare unitară, iar acum este la atitudinea Comisiei să ne prezinte propunerile sale. Noi credem că prin propunerile noastre putem să mm, trasăm niște linii directoare pentru dezbaterile din perioada următoare. Mulțumesc, Malik și Jean-Christophe. Aș dori acum să mă refer la alte trei puncte de pe ordinea de zi a acestei plenare. Brexit, conferința privind viitorul Europei și um, Green Deal, Pactul Ecologic și Fondul pentru Tranziție Justă. În ceea ce privește Brexit, este ultima sesiune um, Uh, cu colegii de la mm, Libdem în uh, Parlamentul European. Este ultima dată când mai vedem uh, steagul britanic în Parlamentul European. Cred că toți membrii Parlamentului European regretă această situație, însă trebuie să acceptăm decizia poporului britanic. Iar acum vom avea, vom vota o rezoluție cu privire la câteva aspecte care sunt uh, în continuare importante pentru noi și mai uh, așteptăm clarificări din partea guvernului britanic în ceea ce privește cetățenii și drepturile cetățenilor. Pentru noi uh, acestea rămân în continuare o problemă. Mai ales că suntem preocupați de unele aspecte administrative și operaționale legate de schema de instalare și implementarea sa în practică. E bine că aceasta există, dar vrem mai multă claritate, mai multă simplitate și mai multă accesibilitate pentru cetățenii noștri. Am menționat deja toate aceste lucruri în rezoluția pe care am întocmit-o. După votul um, de săptămâna viitoare pe marginea acordului de retragere în Parlamentul European, pregătim și uh, bazele pentru unei noi relații cu Regatul Unit, pentru că vrem să păstrăm relații puternice cu vecinii noștri. Dar acum uh, mingea este în terenul Regatului Unit să decidă cât de puternică vor să fie această relație, pentru că pentru noi este clar, accesul la piață merge mână în mână cu convergența la nivel de reglementări. Guvernul britanic uh, și-a asumat angajamentul în ceea ce privește accesul uh, la piață, însă trebuie să înțeleagă faptul că uh, ponderea accesului la piața europeană va fi um, echivalentă cu disponibilitatea lor și voința lor de a accepta regulile. Mai sunt și alte chestiuni uh, de discutat, iar noi în grupul nostru suntem foarte atenți și ne gândim uh, cum putem să păstrăm legătura cu cetățenii britanici care vor în continuare o relație puternică cu Europa și mă refer aici la cetățenii britanici pro-europeni pentru că sunt foarte mulți. Și bineînțeles, uh, avem un angajament pentru principiul uh, reciprocității și în acest context uh, ne gândim la modalități prin care putem să rămânem uh, deschiși pentru cetățenii britanici. Referitor la conferința privind viitorul Europei, astăzi vom vota o rezoluție în care se va preciza poziția Parlamentului pe acest subiect. După cum știți, Parlamentul vrea să fie în fruntea acestui proces, um, fiind o instituție aleasă direct și suntem de asemenea foarte atenți la implicarea cetățenilor în acest proces. Parlamentul este o democrație reprezentativă, iar acum avem nevoie de, un, de o gură de aer proaspăt din partea democrației participative, din partea cetățenilor. Avem nevoie de idei noi. Chiar dacă credem că unele state membre se tem de implicarea oamenilor, noi credem că această conferință privind viitorul Europei este exact momentul potrivit și modalitatea potrivită de a-i implica pe cetățeni într-o dezbatere profundă privind viitorul Uniunii Europene. Discuția trebuie să se concentreze pe prioritățile viitoare ale Uniunii Europene și pe modul în care Uniunea Europeană poate să funcționeze mai bine. Vorbim aici despre niște reforme instituționale Uh, ne uităm și la posibile modificări ale tratatului, însă într-un prim uh, pas trebuie să vedem uh, ce putem face în tratatele sau în contextul tratatului actual și credem că putem face foarte mult. În ceea ce privește pactul ecologic și fondul pentru o tranziție justă, vom evalua propunerea comisiei în detaliu. Însă mesajul nostru clar pentru Comisie este că avem nevoie de o nouă capacitate financiară pentru asta și avem nevoie de surse noi de bani pentru a mobiliza resurse financiare pe piața privată și din partea Băncii Europene de Investiții sau a altor instituții financiare pentru a investi în pactul ecologic. Vrem de asemenea să fim siguri că um, se identifică regiunile care chiar au nevoie de sprijin și apoi trebuie să verificăm și mm, eficiența acestor fonduri. În plus, trebuie să ne asigurăm că plățile sunt uh, bine țintite și banii sunt bine utilizați. Și, în fine, aș dori să mă refer la situația din Irak, uh, Libia și, în general, la prezența Uniunii Europene pe scena internațională. Încă așteptăm de la Comisie și de la Consiliu uh, un leadership mai puternic și o prezență mai puternică a Uniunii Europene la nivel internațional. Ne așteptăm uh, din partea Comisiei și din partea lui Charles Michel să conducă acest proces. Pentru că Uniunea Europeană nu joacă acum um, un rol la înălțimea capacității pe care Oare pentru a contribui în mod proactiv la rezolvarea provocărilor și a planarea conflictelor din diferite părți ale lumii, inclusiv Iran și Irak? Dacă aveți întrebări acum, vă rog, o întrebare, pentru că nu mai avem timp. Thank you very much. My name is Bola. Mă numesc Bolaș Corotski, vă mulțumesc foarte mult. Sunt uh, jurnalist din Ungaria. Întrebarea mea este pentru domnul Cioloș. Tratatul de la Trianon a fost semnat acum 100 de ani și guvernul uh, maghiar uh, va avea un an comemorativ în acest sens. Care este opinia dumneavoastră personală pe acest subiect? Uh, pentru că um, partidul dumneavoastră și um, noi suntem în același partid în Uniunea Europeană. Cum preconizați această comemorare? Și pe de altă parte, the Peace Treaty of Trianon as a Anul trecut uh, se vorbea despre instituirea um, unui an uh, de comemorare a tratatului de la Trianon. Credeți că este o provocare la adresa Ungariei și guvernului Ungariei? Prefer să răspund la chestiuni europene și la întrebări care țin de subiecte europene. Aceasta este o chestiune foarte specifică legată de Ungaria și ați vorbit și despre România. Haideți să lăsăm aceste discuții um, la nivel bilateral. Eu cred și sper că Ungaria, România și alte state membre vor juca un joc european de această dată și vom uh, folosi istoria pentru a consolida ideea că trebuie să conviețuim și să găsim uh, modalități uh, de a ne înțelege reciproc și de a conviețui. Acesta este mesajul meu și acesta este și uh, mesajul colegilor de la Momentum, pentru că ei sunt în Parlamentul European și suntem cu toții în Europa. Noi vrem uh, state uh, membre puternice, inclusiv Ungaria, România și alte țări. Ban română, cum comentați apropierea tot mai puternică între președintele macron și președintele putin ultima discuție au avut o pe tema iran după uciderea generalului uh, soleimani. cum vedeți dumneavoastră în calitate de lider din Europa această apropiere? tocmai am uh, menționat uh, înainte că noi ne dorim o prezență mai proactivă a leadership ului european pe, pe arena internațională ca să contribuie la aplanarea conflictelor în primul rând și aici cred că toate resursele pe care uniunea europeană le are uh, trebuie utilizate și din statele membre menționam uh, și din partea consiliului a noului președinte al consiliului european uh, charles michel și evident a comisiei europene și eu din această perspectivă văd toate dialogurile sau canalele de dialog care pot fi deschise pentru ca uniunea europeană să joace un rol proactiv. Thank you. Mulțumim.